Okay, um, welcome back every... Bine ați revenit cu toții. Avem o mică schimbare, după cum ați văzut uh, în agenda noastră. Ecofinul este atât de special astăzi încât uh, ministrul n-a avut cum să vină aici în mijlocul nostru pentru că prezida Consiliul Ecofin dar uh, ne bucurăm că uh, a venit uh, totuși, așa cum a promis, pentru a ne vorbi despre recomandările specifice pentru diferitele state membre. Acum aceste recomandări au devenit oficiale, așa că suntem curioși să auzim din partea dumneavoastră ce aveți de spus, domnule ministru. Yeah. Thank you. Yes, indeed, it was quite pleasant to be... Într-adevăr, uh, Ecofinul de azi a fost foarte palpitant. A fost uh, primul consiliu Ecofin pe care am avut onoarea să-l prezidez. A fost așadar o onoare și un privilegiu să fiu acolo și să reprezint uh, Cipru acolo. Sigur, când particip la Econofin în această calitate, nu reprezinți statul tău membru, ci reprezinți toate cele 27 state membre. A fost un consiliu foarte plăcut, foarte interesant și s-a făcut mult astăzi acolo la Ecofin. Acum, revenind la tema pentru care m-ați invitat să compar aici în Comisia uh, Econ, uh, semestrul european, am plăcerea să vă informez că Ecofinul de azi a adoptat recomandările specifice pentru fiecare uh, stat uh, membru uh, în cadrul semestrului european 2012. Deci avem deja concluziile acestui semestru 2012. Adoptarea formală este urmare directă a summitului de la sfârșitul lunii sfârșitul lunii iulie, iunie. Există mai întâi 27 de recomandări specifice pentru fiecare stat cu măsuri bugetare și reforme economice propuse, în plus față de acestea și niște recomandări generale pentru uh, zona euro. Știți că este al doilea exercițiu al semestrului european care se încheie astfel și uh, anul acesta au fost incluse două noutăți în acest semestru. Unul privește principiul comply or explain. Conformează-te sau explică. Adică există o regulă nouă și anume trebuie să te conformezi uh, recomandării uh, Consiliului sau, dacă nu o faci, trebuie să explici de ce nu o poți face. Este o nouă regulă care vrea să creeze mai multă transparență și să responsabilizeze participanții la acest exercițiu. Și nu exagerez când vă spun uh, că acest lucru a uh, întărit, uh, a consolidat poziția Comisiei în uh, tot acest proces și asta era de fapt și intenția. Așadar, s-a făcut treabă bună. Cealaltă noutate a fost să includem recomandările din procedurile MIP Uh, macroeconomice. Aceste recomandări au, uh, au vizat 12 state membre, unde există dezechilibre, și anume Belgia, Bulgaria, Cipru, Spania, Finlanda, Franța, Ungaria, Italia, Slovenia și Regatul Unit. Aceste două noutăți au făcut ca procesul recomandări, de formulare a recomandărilor să devină mai complex, iar uh, asta pentru că pe vremuri uh, se formulau, uh, erau proceduri paralele pentru procedurile macroeconomice de dezechilibru și respectiv politicile generale Uh, care sunt formulate de fapt de Consiliul EPSCO. În ciuda tuturor acestor dificultăți, concluziile arată că am lucrat bine și acum eh, statele membre sunt chemate să pună în aplicare în deciziile la nivel național uh, cu privire la buget, la diferite politici sectorale, să pună așadar în aplicare aceste recomandări. Acum câteva detalii cu privire la discuțiile noastre. Dacă vedem uh, care este gradul de detalii în discuția între Comisie și Consiliu, trebuie mai întâi să evidențiem două aspecte. În primul rând, discuțiile au rezultat într-un număr uh, destul de mare de uh, adăugiri și ajustări ale recomandărilor uh, susținute de altfel de comisie. Pentru unele state membre nu s-au făcut modificări ale recomandărilor. În acelea cazuri în care nu am ajuns la un acord cu comisia, Consiliul a, și-a explicat poziția. Raportul cu aceste explicații a fost și el adoptat astăzi și dumneavoastră îl veți primi de asemenea în curând. Din raport, raport reiese că accesul, accentul acestor discuții s-a pus în primul rând pe politicile de ocupare a forțelor, forței de muncă, eh, reformele structurale și uh, mai puțin pe sectorul financiar. S-au operat modificări uh, la recomandări în cazul a 10 din 27 state membre. În 8 dintre aceste 10 cazuri s-au făcut uh, notificări privind recomandările uh, care privesc uh, ocuparea forței de muncă, deci la 8 din 10 țări. Urmarea semestrului european 2012, considerăm că semestrul a fost încheiat cu succes. Există zone în care s-au notat progrese, mai ales uh, acolo unde s-au aplicat uh, noutățile, elementele de uh, ino- inovatoare ale procesului. Sigur, asta trebuie ținut cont faptul că discuțiile au fost limitate în timp. Acum, Comisia va continua să, împreună cu organismele de pregătire, să uh, pună în aplicare aceste recomandări și le vom uh, revizui, reevalua încă o dată în octombrie. Până atunci uh, ne bucurăm să primim orice feedback din partea dumneavoastră, din partea Parlamentului European. Președinția cipriotă este angajată să organizeze și să pregătească un semestru european de succes și pentru 2013. Din punctul nostru de vedere, este important să notăm că Consiliul European a adoptat semestrul european pentru 2012. Deci, procesul s-a încheiat. Semestrul european este adoptat. Exercițiul acesta are un impact uh, concret. Consiliul, Comisia, șefii de state și de guverne au luat o decizie azi care are un impact uh, adevărat. Mai ales uh, dacă privim această decizie azi uh, în lumina deciziilor luate la summitul european. De asemenea, este important să notăm că au fost notate anumite procese care pot aduce îmbunătățiri semestrului european. După cum vă spuneam, sper că în octombrie 2012 vom putea să evaluăm într-o sesiune a Consiliului ECOFIN uh, aceste îmbunătățiri. Dacă Parlamentul până la această dată este în măsură să ne furnizeze anumite reacții, atunci uh, noi vă vom fi foarte recunoscători. Mulțumim frumos, uh, spune doamna președinte. Acum deschid uh, seria întrebărilor. Am, mai întâi dăm cuvântul coordonatorilor. Jean-Paul, vrei să iei cuvântul acum? Quand on me donne quelque chose, j'accepte toujours. <laughs> Când mi se dă ceva, eu accept. Indiferent de ce ar fi. Mă scuzați în primul rând pentru întârziere, nu am ascultat decât uh, parțial intervenția dumneavoastră, dar era partea cea mai interesantă, deoarece v-am auzit spunând că sunteți gata să accepta sugestiile Parlamentului. Din punct de vedere juridic, aș vrea să vă întreb cum percepeți, cum percepeți dumneavoastră rolul Parlamentului European în acest uh, exercițiu, semestrul european. Credem că nu suntem aici doar uh, pentru vremurile bune. Uh, deci noi vrem să avem un rol uh, real de control democratic. Mm, asta nu s-ar referi, bineînțeles, la preconizările privind fiecare stat membru, ci în general aș vrea să știu cum vedeți dumneavoastră rolul Parlamentului European și care sunt mijloacele pe care le acordați Parlamentului pentru a putea interveni în această procedură a semestrului european. O procedură foarte importantă pentru viitorul zonei noastre economice. Will answer one by one, so the floor is... Aveți cuvântul pentru răspuns. Uh, <clears throat> of course, the presidency of the uh, Council is the, the representative of în ceea ce privește ceea, Consiliul, trebuie să știți, reprezintă cele 27 de state membre. Iar vederile exprimate de Consiliu sunt vederile exprimate de cele 27 de state membre. Deci noi exprimăm, noi reprezentăm Consiliul. Ar fi prematur ca eu să îmi exprim o poziție în legătură cu ce m-ați întrebat, însă, așa cum vă spuneam înainte, două lucruri sunt importante. Cu toții putem să ne aducem contribuția atunci când e vorba de ceva important în Uniunea Europeană. Iar această contribuție poate veni uh, din orice sursă, dând dovadă de bunăvoință. Dacă v-am înțeles bine, întrebarea dumneavoastră se referea la existența sau nu a unei căi uh, juridice de implicare a Parlamentului. Deci noi în continuare trebuie să învățăm. Trebuie să vedem ce s-a făcut, să revizuim ce s-a făcut și în octombrie vom reveni după ce vom fi analizat tot ce s-a întâmplat și sperăm ca în octombrie să fim mai înțelepți uh, spre binele concetățenilor noștri europeni. Deci avem timp, mult timp. Haideți să ne ascultăm reciproc, să învățăm unii de la alții și prezenția va ține cont de toate aceste informații și le va discuta discuta. Da, sperăm cu toții să fim mai înțelepți în octombrie, spune doamna Bowles, deoarece raportul din proprie inițiativă la care este raportor domnul Gozez va fi votat tot în luna octombrie. Elisa, ai cerut să iei cuvântul. Mulțumesc, voi vorbi în engleză. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, domnule ministru. Am niște întrebări pentru Consiliu, nu pentru dumneavoastră personal. To the Council, uh, and I uh... Am o serie de întrebări. În primul rând, e un exercițiu pe care îl facem după ce Parlamentul a fost foarte activ la pachetul cu șase măsuri. Vrem să consolidăm puterile comisiei și vrem să uh, se pună în aplicare mult mai bine recomandările și primul uh, comentariu se referă la calitatea recomandărilor. Nu e ceva ce vi se adresează dumneavoastră. Aceste recomandări au un neajuns clar, sunt vagi, sunt întotdeauna structurate la fel. E vorba de soluții uh, moralizatoare de fiecare dată, indiferent de caracteristicile economice ale țării respective, fie că e o țară exportatoare sau importatoare. Noi îi cerusem comisiei să vadă care e efectul uh, asupra celorlalte țări atunci când o țară face ceva. Deci asta în primul rând. În al doilea rând, dacă e să ne uităm la raportul anual redactat de femei despre Germania, femeiul spune următorul lucru. În economia cea mai mare din zona euro, Există condițiile de refacere. E nevoie de o ajustare a prețurilor și salariilor pentru a crește importurile și pentru a reechilibra astfel zona euro. În analiza din tabelul de bord văzută de la comisie, țările cu deficit excesiv uh, și cu surplus excesiv ar trebui abordate. Germania nu e deloc uh, supravegheată. Scor era de 5,9. Da, eu înțeleg că nu au fost puși sub supraveghere, însă poate că ar trebui să, să fie făcute niște recomandări pentru a crește uh, cererea E cea mai importantă economie care a acumulat excedente și în text nu apare o recomandare în acest sens. În al treilea rând, țări care sunt sub regimul uh, troicăi. Vorbesc despre Portugalia. Portugalia a urmat practic uh, perfect recomandările și n-a funcționat. Deci ar trebui să recunoaștem că în cazul Portugaliei nu au funcționat lucrurile, deci, deși s-au uh, adoptat recomandările, a crescut șomajul la 15%, există multe falimente. Și care sunt recomandările? Să se continue cu această rețetă? Când va ține cont Consiliul de rezultatele acestor recomandări? Ultimul lucru. Unca, ocuparea a spus clar că indiferent de recomandări, recomandări prin care munca devine singura variabilă ajustabilă. Deci am spus că e esențial să se respecte dialogul social. E un principiu din democrația europeană. Eu v-am pus o întrebare, nu era momentul oportun, poate, însă trebuie să revin. Uh, deci când faceți recomandările pentru Italia, de exemplu, în propunerea comisiei se spunea că salariile ar trebui să fie ajustate în jos prin consultare cu partenerii sociali și conform practicilor naționale. După ce Consiliul a analizat textul, a hotărât să șteargă această propoziție. Deci acum nu avem decât uh, consolidarea uh, noului cadru de salarizare pentru a avea un nivel corect de productivitate. Deci nu mai apare consultarea partenerilor sociali. În ceea ce vrește Finlanda, în schimb, Comisia nu ceruse să se consulte partenerii sociali, iar Consiliul a adăugat respectând uh, partenerii sociali și conform practicilor sociale. Deci cum de există așa diferențe între două țări, Finlanda și Italia? Și să nu o luați personal, e o întrebare pentru Consiliu, nu pentru dumneavoastră. Da, vă mulțumesc pentru uh, faptul că țineți să um, îmi spuneți că nu e o întrebare adresată mie personal. Sunt chestiuni pe care le-am putea analiza în profunzime, după care să ne dăm o opinie. Unele din comentarii pe care le-ați făcut dumneavoastră sunt probabil veridice și trebuie analizate. Și tocmai asta Tocmai de asta s-a stabilit o dată pentru a ține cont de toate aceste comentarii atât de utile. Și parcă știam că o să puneți astfel de întrebări și de aceea am adus aici un expert care cunoaște foarte bine Germania, e neam pe jumătate, a studiat uh, situația de ceva mult timp și sunt uh, sigur că ne va putea da lămuriri Referitor la Portugalia, vă înțeleg. Înțeleg cât de complexă e situația, deoarece și Ciprul e pe cale să o ia mm, pe același drum. Să nu uităm un lucru, mediul exterior, deci nu doar cel interior, pot duce țările într-o direcție în care ele nu s-ar fi îndreptat. Iar în momentul de față ne confruntăm cu o situație de criză în Europa. Țările sunt afectate între ele, unele țări mai mici, altele de dimensiuni mai mari. În cazul nostru, și mă îndepărtez puțin de întrebarea dumneavoastră, noi am fost afectați de problema din Grecia economia noastră, uh, să descurca bine, s-a dezvoltat bine timp de 15 ani, însă dintr-o dată ne-a confruntat cu această situație teribilă. Și aveți dreptate când puneți aceste întrebări. Deci, în următoarele luni, sper să găsim un răspuns. Și dau cuvântul lui Andreas. Bună ziua, mă bucur să avem această discuție dificilă, dar interesantă, cu membrii Comisiei pentru Economie din Parlamentul European. O primă observație. Știm cu toții că economiștii tind să aibă păreri foarte diferite între ei. Eu voi încerca să vă transmit uh, opinia preponderentă de la Consiliu în aceste privințe. Referitor comisiei, recomandările comisiei, să... există impresia că cele de anul acesta sunt mai concrete, însă sunt de acord cu dumneavoastră, recomandările ar trebui să fie mai specifice în funcție de țară, să se identifice prioritățile mai bine. Și poate că data viitoare ar trebui incluse și tabele de punere în aplicare, deoarece sunt niște recomandări foarte generale deocamdată. Se dă o arecare călăuzire, însă nu e suficient de concretă pentru politicile economice de zi cu zi. În al doilea rând, ați vorbit despre efectul de tăvălu, care clar e o problemă și e greu să evaluezi cât de mare este acest efect. Știți că acum femeiul face un astfel de studiu, deci nu e foarte simplu. Nu e la fel ca și cum ai analiza economie și ai spune, da, uite că sunt niște dezechilibre, probleme legate de creștere. Afectarea celorlalți e ceva mult mai complex și aveți dreptate, ar trebui să analizăm acest efect, iar țările de dimensiuni mari ar trebui să țină cont de implicațiile pe care politicile lor le au asupra întregii zone euro. Dumneavoastră ați menționat cazul Germaniei. atât deficitele la balanța de plăți cât și excedentul sunt uh, uh, văzute ca niște probleme într-o oarecare măsură, cu o pondere diferită. Asta cel puțin, acesta este cel puțin consensul la Consiliu, însă nu e chiar așa e mai problematic și vorbesc și în calitate de cipriot și noi am trecut prin niște dezechilibre foarte grave la uh, contul curent. Problema a fost însă identificată și uh, se va încerca soluționarea ei. Troika. Suntem la începuturi, învățăm încă. Abordarea era diferită la început, acum trebuie să ținem cont de faptul că programele sunt diferite, nu sunt atât de mult programe bugetare, ci includ o serie de elemente care țin și de agenda de creștere, la care v-ați referit și dumneavoastră. Și acum, bineînțeles, există și dimensiunea bancară, cea financiară. Trebuie să înțelegem că e nevoie de timp pentru ca aceste programe să dea roade. Nu e o scuză, bineînțeles, Uneori și structura, formatul acestora trebuie să fie modificat, să le facem mai cuprinzătoare în ceea ce privește abordarea lor. Dar e nevoie de timp, repet, pentru ca aceste programe să dea rezultate. Și încă o dată vorbind în calitate de cipriot, am cunoscut. Știm care este programul și știm cât de dificil va fi viitorul nostru apropiat, atât din punct de vedere social, politic, cât și economic. Ceea ce privește uh, munca, salariile, nu încerc să mă exprim în legătură cu ce se întâmplă în Italia, îmi lipsesc detaliile. Însă uneori trebuie să recunoaștem că Italia are probleme de competitivitate. Cazul Italiei e diferit de cel al Finlandei. De aceea și recomandările probabil sunt diferite. Vă mulțumim foarte mult pentru ALDE. Aveți cuvântul. Some Mulțumesc. Am uh, întrebări specifice și unele de ordin general. Aveți uh, o recomandare, uh, uh ați operat niște modificări în aceste programe și unele de ultimă oră care este raționamentul care se află în uh, spatele acestor modificări. Iar fi interesant de știut, este o dezbatere deschisă sau nu? Bulgaria și Malta au votat împotrivă. Oare de ce au făcut asta? Și care sunt recomandările pe care ele nu au dorit să le accepte? În propria mea țară, Suedia, în fața propunerii comisiei care spune uh, să se încurajeze o mai mare flexibilitate a salariilor, uh, a cerut ca aceste cuvinte să fie excluse din recomandarea uh, Consiliului și asta a născut dezbateri aprinse în țara noastră. În fine, mai am o întrebare adițională. Domnul Borg, ministrul de finanțe al Suediei, a spus că săptămâna aceasta de Grecia o să scăpăm până la urmă. Ce credeți despre asta? Iar ministrul finlandez de finanțe, noi avem un weekend intens în nordul Europei. A spus în weekend că Finlanda va părăsi Uniunea dacă e vorba să plătească pentru aceste țări. Acestea erau cele cinci întrebări pe care vreau să le pun. Mulțumesc! Voi încerca să răspund împreună cu colegii de aici, dar mai ales ultimele două chestiuni pe care le-ați ridicat. Mm, sigur că e bine să comentăm tot ce spune oricine, dar cred că este o problemă importantă și ne privește pe toți. De aceea voi comenta, indiferent de cine a spus și cum, însă situația din Grecia este într-adevăr una foarte gravă. De fapt, eu însumi am menționat uh, acest lucru, că problemele cu care se confruntă în acest moment țara mea nu derivă din economia țării mele, ci din eșecul economiei din Grecia. Știm cu toții că la începutul anului s-a hotărât că vor fi tunse bonurile grecești de tezaur. și anume acele produse financiare care au provocat uh, pierderi uh, băncii noastre din Cipru și care ne-au dus într-o situație foarte dificilă. Dacă uh, lucrurile merg atât de prost în economia unei țări, ce e de făcut? Și asta s-a întâmplat în aceste zile. Despre asta vorbim. Despre Uniunea Bancară. Vorbim despre uh, autoritatea unică de supraveghere în Europa, astfel încât uh, situații de acest tip se poate fi monitorizate. Dacă ar fi existat o asemenea autoritate acum 10 ani sau sunt sigur că nu am fi avut azi aceste probleme, dar le avem și aceasta este realitatea. Și nu putem fugi de probleme, trebuie să le tratăm. Fonduri speciale s-au creat. În ce scop? Cu scopul de a uh, putea să rezolvăm problemele fără să producem prea mari daune în alte țări europene. Ă, cu mulți ani în urmă, prima oară când am apărut în fața dumneavoastră la Strasburg, am susținut că sunt foarte onorat, că mă simt privilegiat să mă aflu în fața dumneavoastră reprezentanții celor 27 de țări. Pentru că putem discuta situații complicate și până la sfârșitul zilei să găsim soluții. Soluțiile poate că nu apar imediat, apar peste o lună, peste un an sau peste câțiva ani, dar până la urmă găsim căi într-o manieră pașnică, civilizată de a rezolva lucrurile. În secolul trecut lucrurile stăteau altfel, nu aveam aceste privilegii și de aceea repet că este o mare cinste să trăim în această epocă. Dar sigur că nu am rezolvat încă toate problemele, problemele sunt acolo, există și ele trebuie tratate în spiritul cooperării trebuie să reușim să le rezolvăm și, cum am spus, pentru mine este dureros în momentul de față, pentru că țara mea are mari uh, uh, probleme economice și suferă consecințele dezastrului dintr-o altă țară. Până la urmă, Uh, demonstrând um, solidaritate între noi, cetățenii europeni, vom reuși să găsim soluții. Pentru că nu se poate ca o țară ca Grecia să eșueze total economic. Pentru că dacă o țară uh, eșuează, poate fi Grecia sau data viitoare altă țară, uh, consecințele Uh, pot fi cât se poate de grave pentru restul Europei și nu dorim acest lucru, nu dorim un eșec. Dar, pe de altă parte, trebuie să spun și că privilegiul de a aparține Europei uh, este asociat cu responsabilitate. Deci, Grecia are o răspundere și trebuie să-și onoreze această răspundere uh, ca să se poate aștepta la solidaritate din partea noastră. Deci, cred că uh, am uh, atins ultimele chestiuni pe care le-ați uh, ridicat. Nu voi vorbi despre restul problemelor. Cred că ați uh, atins uh, niște chestiuni foarte importante care se referă la dialogul politic, tehnic, dar și politic în privința dialogului uh, dintre noi. Noi știm cu toții că trebuie să îmbunătățim lucrurile. Știm cu toții care este situația ca state membre, noi avem posibilitatea de a avea și discuții bilaterale cu Comisia. Eh, sigur că avem cu toții practici diferite. În unele țări, partenerii sociali și parlamentele dialoghează într-un mod eficient, în alte țări mai puțin eh, e nevoie de mai mult timp și este evident că discuțiile uh, care au loc într-o perioadă foarte limitată de timp nu uh, pot rezolva lucrurile, avem nevoie de mai mult uh, timp și aici trec la a doua dumneavoastră întrebare legată de Bulgaria și de Malta. Uh, era vorba despre vârsta de pensionare și costul vieții. Uh, ideea care rezultă de aici este că dacă în aceste vremuri atât de grele uh, se poate, trebuie să ne gândim la ce se întâmplă mâine. Cu toate astea, trebuie să găsim timp uh, pentru a discuta Uh, și acele chestiuni care nu s-au rezolvat în Bulgaria, de pildă. Uh, uh, Malta, de, de pildă, își pune întrebarea care va fi efectul asupra nivelului de trai general. Începem limba germană după care voi adăuga și eu o întrebare în limba engleză. Mai întâi, bine ați revenit în această comisie. După citirea documentelor comisiei și uh, citind comparativ uh, ceea ce s-a adoptat până la urmă, cred că putem vorbi despre un uh, progres vizibil. Sigur, aceste ameliorări, îmbunătățiri sunt limitate în unele locuri chiar uh, se limitează la încercări de ameliorare. Dar uh, ne bucură că în cazul multor state membre nici nu au fost operate modificări ale recomandărilor, ceea ce uh, demonstrează încă o dată consolidarea poziției Comisiei. Țara pe care o cunosc cel mai bine, țara mea, Germania, se pare că Uh, este expus unui nou și retlic al Consiliului. Uh, mai întâi, recomandările sunt foarte echilibrate, deci nici nu putem spune că uh, aceste recomandări ar fi liberale din punct de vedere liberal. Scrie că trebuie să investim mai mult în cercetare, în educație, că sistemul uh, educațional nu servește suficient uh, persoanele și categoriile de, defavorizate, că ar trebui liberalizate acele sectoare în care accesul pe piață încă este uh, dificil, dar ni se De asemenea, Comisia uh, s-a lansat, uh, să zicem așa, pe gheață subțire și în alte privințe, cum ar fi, de exemplu, uh, stimulentele fiscale. Deci, se fac foarte multe, se abordează multe puncte dificile. Germania nu a cerut niciun fel de modificare. E drept, dar dacă ne uităm comparativ cu recomandările din anul trecut, atunci recomandările sunt cam aceleași cu cele din anul trecut, pentru că recomandările de anul trecut nu au fost respectate, pare se. Și atunci, eh, ce se întâmplă cu acele sectoare în care nu se operează niciun fel de eh, modificări? Da? Pentru că aici nu, se pare că nu funcționează principiul uh, comply or explain, conformează-te sau explică. Da? Se mai găsesc tot felul de formulări de genul parțial, recomandările au fost parțial urmate sau parțial transpuse, chiar dacă acel parțial este o părticică foarte mică. Deci vreau să întreb Consiliul ce face în cazul acelor țări care uh, trag după ele o trenă mare de recomandări netranspuse uh, și uh, cum, uh, cum vă raportați dumneavoastră la această situație de dolce farniente, adică lasă că recomandările acestea sunt bune și în continuare. Și acum schimb, trec în limba engleză. Vorbeați de nevoia, vorbeați de, nevoia de solidaritate pentru uh, a ajuta Ciprul în cazul uh, în care suferă de pe urma eșecului economic grecesc și vedem care este situația dificilă în Cipru și înțelegem care este nevoia de a ajuta sistemul bancar cipriot uh, pentru a-l salva de eșec. Dar am discutat deja la Strasburg că sistemul uh, fiscal din țara dumneavoastră permite ca uh, dividendele inbound să nu fie Eh, impozitate, dar să fie impozitate auto, eh, dividendele outbound. Da? Deci, eh, practic, companiile străine care sunt acolo nu sunt acolo pentru a stimula și ajuta economia cipriotă, ci sunt acolo doar pentru că dumneavoastră le oferiți un, un loc sigur în care pot să facă profituri neimpozitate. Deci vă întreb dacă nu cumva ar trebui să reformulați, reformați sistemul nostru fiscal pentru ca acestea să nu servească doar intereselor companiilor străine, ci și interesului noastră național. Voi încerca să răspund mai întâi ultim, la ultima întrebare. Solidaritatea la care mă referam, nu mă referam la solidaritate față de Cipru. M-am referit în termeni generici la faptul că Grecia este țara afectată din punct de vedere economic și că Cipru suferă de pe urma acestui efect de tăvălug al situației din Grecia. și atunci am spus că Grecia Eh, care are tot dreptul să se aștepte la solidaritate europeană, trebuie să-și asume totuși niște obligații. Deci așa am înțeles eu solidaritatea. Solidaritatea aceasta eh, ar trebui să fi, poată fi aplicată fiecarei țări. Nu voi Uh, atinge problema sistemului fiscal uh, cipriot pentru că nu face parte din tema noastră de discuție. Uh, eu cred că informația pe care mi-ați prezentat-o oral nu este tocmai corectă, dar dacă vă interesează subiectul și îmi scrieți o adresă în mod oficial, vă voi răspunde tot în scris și o să vă spun care este situația sistemul fiscal aplică același impozit extrem de scăzut atât uh, antreprenorilor locali cât și celor uh, uh, străini care vor să ajungă să investească în țara noastră. Deci suntem o țară cu un impozit foarte scăzut, într-adevăr. Ați întrebat ce se întâmplă în cazul în care recomandările specifice pe țară sunt ignorate. Aveți dreptate. Tocmai de aceea, conceptul pe care l-am utilizat de câteva ori în prezentarea mea, și anume principiul comply or explain, este acum transferat în sarcina Consiliului, adică Consiliul își asumă acum o răspundere pe care nimeni nu și-a asumat-o până acum. De acum încolo, și asta e tocmai frumos aici, de acum încolo vom urmări un sistem care va evolua în mod eficient, dar în același timp lent. Deci, acum Consiliul poate solicita explicații, de exemplu, pentru nerespectarea pe o perioadă de, să zicem, 2 ani a unor recomandări. Deci înțeleg terme, temerea noastră, dar am încrederea și convingerea că mecanismul pe care l-am implementat acum va, dobân, va arăta rezultate în uh, viitor. Și acum, dacă îmi permiteți, uh, dau cuvântul din nou uh, colegului meu. Um, Se pare că nu este timpul. Eight more people, wait. Mai avem opt persoane care vor să adreseze întrebări. Să știți că zborul meu nu pleacă până la miezul nopții, deci eu stau la dispoziția noastră, spune domnul ministru. Next, it's uh, K. Ur, urmează K acum pentru ECR. Really very... Întrebarea mea este foarte scurtă. Am avut întrebări mult mai complexe deja de la antivorbitori. O întrebare pe care mi-o pun alegătorii mei este oare am văzut uh, deja uh, fundul uh, Eh, sacului, adică lucrurile pot să ajungă, pot să ajungă și mai grave sau puteți să ne reasigurați, cu alte cuvinte, că ne îndreptăm, că ne aflăm pe o pantă ascendentă sau să trebuie să ne așteptăm la și mai rău. As I said, I have been in the chair. Ehm, astăzi am uh, fost prezidat pentru prima dată Consiliul Ecofin, deci nu știu dacă asta mă califică uh, pentru a vă răspunde, dar voi încerca totuși. Criza internațională ne însoțește acum de ceva vreme. Ehm, nu cred că trebuie să ne întoarcem la 2008, uh, la eșecul băncii Lehman Brothers. De atunci încoace au fost multe eșecuri în sistemul financiar și bancar. Nimeni nu poate nega acest lucru. Cum nimeni nu poate nega faptul că în Europa s-au depus eforturi, și asta nu numai în Europa, pentru corectarea lucrurilor. Reuniunile G20, G7 au făcut acest lucru și uh, toată lumea încearcă să rezolve o situație care a apărut Eh, datorită unor slăbiciuni pe piața, pe sistemul piețelor libere. Cred că s-au făcut foarte multe în direcția cea bună. Și mi-ar plăcea să cred că am început deja să pășim înainte. Sigur că aici în Europa mai avem și o problemă suplimentară. Criza monedei euro și lucrurile aici s-au înrăutățit pentru că noi am avut de înfruntat o dublă problemă. Văzând însă ce s-a întâmplat în ultimele șase luni și uh, luând în considerare deciziile luate, inclusiv uh, decizia care a fost luată azi, uh, uh acum 10 zile uh, de șefii de state și de guverne, la reuniunea Consiliului European, cred că putem spune că lucrurile sunt în curs de rezolvare și în curs de abordare, chiar acum, în clipele acestea când vorbim. Din câte știu, din informațiile pe care le eh, am la dispoziție, pot să vă spun cu încredere că lucrurile sunt eh, pe cale bună, că cel puțin sunt sub control. Deci pot să spun cel măcar că lucrurile sunt sub control că se discută foarte mult, evident, despre modul în care se poate îmbunătăți situația. Dan. Îmi pare rău, dar nu pot, nu pot să permit nimeni, nimănui să se ridice în mijlocul unei audieri de genul acesta să blocheze vederea asupra vorbitorilor. Sunt sigur că și ție îți place, Werner, să stea cineva în fața ta când pui o întrebare. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Atunci permiteți-mi să pun o întrebare. Werner, tu mai trebuie să aștepți puțin. I think I think I, I think I just conclude that I am an optimist. Eu sunt un optimist și aș spune în încheiere că suntem pe cale să ieșim din criza aceasta, din criza euro, din criza financiară. Haideți să fim în continuare răbdători și o să ieșim cândva de tot. Îmi cer scuze, spune președinta că trebuia să vă uh, întrerupem, pentru că, uh, pentru că se întâmplă că asistenții vin și discută cu uh, membrii, blocând astfel uh, vederea pentru alți membri ai Parlamentului European. Deci puțin de disciplină totuși avem nevoie. Și acum trecem la întrebările uh, la nivel de grup, pentru că uh, datorită regimului de interpretare, ne mai rămân doar 25 de minute. Este o chestiune de, uh, uh, de procedură. Inițial era prevăzut să țină o oră, acum s-a, s-a schimbat, e vorba de mai puțin de o oră. Da, într-adevăr, putem să continuăm sala și interpretarea, să le ocupăm până la șase și jumătate. Domnul ministru a spus că poate să rămână. Vom continua până la șase jumate, dacă toată lumea e de acord. Și uh, ar fi bine să uh, grupăm întrebările. Așa Antonin uh, Sanchez. Nu? Atunci, Werner, este rândul tău. Not yet! Not yet! Puțin mai încolo este rândul tău, Werner. Acum e Antolin. Nu, nu acum, Werner. Ești al treilea. Este rândul lui Antonin. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc. Vreau să îi mulțumesc reprezentantului președinției pentru prezentarea recomandărilor pe acest semestru. E un instrument foarte util pentru a avea o coordonare economică la nivel european și mă voi referi doar la două lucruri. În primul rând, țara care a primit cele mai multe recomandări, Spania, 8 recomandări, deci nicio țară n-a primit așa de multe. Și în al doilea rând, zona euro. Referitor la Spania, aș vrea să-mi confirmați un lucru. Modificările propuse au fost acceptate sau nu de comisie? Eu am văzut trei uh, modificări la recomandări care merg în direcția cea bună, sunt schimbări pozitive. O modificare se referă la creșterea nivelului de informații. Un alt lucru e vorba de corelarea vârstei de pensionare cu speranța de viață. Da, e o propunere mult mai bine formulată de Consiliu. Și în al treilea rând e vorba de angajabilitatea grupurilor vulnerabile. Sunt modificări pozitive. Însă pe lângă toate acestea, Spaniei se mai concede încă un an pentru a face ajustările într-o perioadă prudentă. Consolidarea bugetară trebuie să fie făcută în mod inteligent. Acum trei luni, când s-au uh, prezentat bugetul, prezentat bugetele de către bugetul Spaniei, bugete care aveau un deficit de 5,8%, până la urmă Consiliul a spus că va fi de 5,3%. Și acolo se spune că e 6,3%, deci mm, informațiile sunt asemănătoare cu cele de care dispuneam noi. Eu cred că asta e, acesta e un punct negativ pentru Consiliu. Într-o perioadă de timp foarte scurtă a schimbat criteriile. Deci de la bun început ar fi putut să țină cont de acest criteriu care mi se pare mai rezonabil și flexibil. În al doilea rând, se stabilește un termen specific pentru ca Spania să prezinte un uh, plan plurianual. Se spune că va fi la sfârșitul lunii iulie și de asemenea se spune că respectarea recomandărilor va fi controlată într-un termen de trei luni. Vreau să vă spun că salut recomandările făcute pentru zona euro, însă mi-aș fi dorit ca pentru aceste recomandări să nu se stabilească termene. Uh, mă scuzați, ar trebui să se uh, stabilească niște termene și pentru zona euro, mai ales că pentru țările membre există așa ceva și recomandările Consiliului se vorbește despre un calendar clar. Acum, Pablo, Astrid a plecat, Ani și după aceea răspunsurile. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici. Am o întrebare concretă referitoare la Uniunea Bancară. Parlamentul European întotdeauna a fost favorabil acestei idei. Și recentul summit de ne bucurăm că s-a ajuns uh, la un acord în această privință și că până la urmă și-a dat seama cât de pozitivă era propunerea. Acum Consiliul a dat Comisiei un mandat pentru a pregăti o propunere, există un termen clar, însă unii membri ai Consiliului vorbesc de niște termene rezonabile pentru punerea în aplicare, în timp ce alți membri de la Consiliu spun că s-ar că ar putea fi nevoie de ani de zile pentru ca această uniune bancară să devină realitate. Deci ce credeți dumneavoastră ca președinte al Consiliului ECOFIN? Vedeți propunerile dintr-o prismă mai optimistă sau mai pesimistă? Mulțumesc! Ani. Mulțumesc, Sharon. Domnule ministru, nu vreau să vă pun într-o situație dificilă și să ridic uh, problema Greciei. Recomandarea privind Grecia e foarte scurtă. Implementarea programului, pur și simplu, asta e tot ce se spune. Și noul uh, guvern și noul ministru de finanțe intenționează să facă tocmai asta. Aș vrea doar să vă spun că, după părerea mea, e contraproductiv să percepem Grecia sau orice altă țară ca fiind răspunzătoare de relele ce s-au abătut asupra zonei euro. Acestea fiind spuse, mă refer la recomandările specifice, așa cum uh, spunea și Elisa. E vorba de Portugalia. Deci o problemă ține de interdependență. Știm clar că reducerea datoriei uh, Greciei a fost uh, o problemă pentru Cipru. Băncile din Cipru au fost foarte expuse, însă au existat probleme și din punct de vedere bugetar în Cipru. Însă e clar, interdependența între cele două economii e un lucru, însă rețeta, soluția, dacă acest remediu e cel corect sau nu, e cu totul altceva. Deci vreau să vă întreb următorul lucru țineți, veți ține cont de sugestiile făcute de Parlament. Eliza a menționat six-pack-ul. Eu am făcut trimitere la așa numitul pachet cu două măsuri. Nou regulament privind uh, monitorizarea și controlul. Domnule ministru, noi în acest document am sugerat ca țările care sunt pe cale să pună în aplicare un program de ajustare ar trebui să poată demonstra o anumită flexibilitate. De exemplu, să țină cont de dezechilibrele macroeconomice, de anumite devieri de la țintele respective. Asta dincolo de capacitatea și voința statului membru respectiv. Per ansamblu a sugerat mai multă flexibilitate pentru a crește uh, eficacitatea și eficiența. Asta a fost sugestia Parlamentului. Vreau să vă întreb dacă sprijiniți uh, o astfel de abordare. Mulțumesc! Întâi vom avea trialogul mâine pe această temă. Andreas și el va fi acolo la masa negocierilor în numele președinției cipriote. Nu cred că trialogul are deja loc aici, însă puteți să ne dați niște informații deja. Noi suntem, v-am fi foarte recunoscători. Cu privire la prima întrebare, Spania și cele opt recomandări Eh, adresate în mod specific Spaniei, cred că recomandările sunt foarte relevante. Și eh, astăzi a fost prezent ministrul de finanțe, Luis, care a discutat cu Ecofinu și ieri cu mm, Ecogrupul despre acceptarea acestor recomandări ca o precondiție necesară. Tocmai din cauza că aceste recomandări se referă la faptul că Spania nu a primit doar uh, asistența bancară pe care o doreau pentru a recapitaliza uh, plățile, ci și o amânare de un an pentru implementarea uh, și reducerea deficitului bugetar, care în momentul acesta este de, cred, 2%, trebuie să ajungă de 2% până în 2014. Uh, nu pot intra în detalii, dar uh, abordarea globală avea o substanță și ca răspuns la asta, Eurogrupul și Ecofinul a, au sprijinit cererea de asistență formulată de Spania. Puteți vedea, deci, că Europa este, există, fondurile există, este un sistem care funcționează în ambele sensuri și este valabil și pentru Grecia. Grecia are o problemă, știm cu toții că are o problemă, dar trebuie să eh, dăm dovadă de solidaritate față de Grecia. În același timp, eh, obligațiile eh, trebuie și ele recunoscute. Și vorbind astăzi noului ministru de finanțe al Greciei, domnul Sturnaras. El însuși a raportat ieri seară Eurogrupului confirmând că Grecia își va onora obligațiile și părea foarte ferm în această privință, așa că solidaritatea merge în ambele sensuri. Avem obligația de a ne arăta solidari. În privința Uniunii Bancare, Cred că e un subiect nou, lansat uh, acum 10 zile, trebuie lucrat în această direcție. Este una din prioritățile Ecofinului și ale Consiliului. Prin urmare, vom uh, avea în curând o propunere din partea Comisiei pe această temă dar în legătură cu lucrul la care m-am referit și eu a, din aur, o autoritate unică de supraveghere, componentele unei asemenea autorități, acesta este unul de, din ingrediente și când vom avea acest lucru, vom putea să găsim o un mijloc optimist de a ieși din această situație, dar uh, trebuie să ne putem uh, baza pe date și uh, sistemul bancar mm, poate să intervină și în privința datoriilor suverane, pentru că se leagă de alte aspecte ale vieții economice. Da. do, doreați să ne spuneți că ne oferiți tot ce dorim, dar într-un pachet dublu. Cred că vom putea să continuăm această discuție atât de interesantă și mâine. Să sperăm că vom face mâine progrese. Deci vă mulțumesc foarte mult, mă scuz față de acei membri care au trebuit să plece, dar vorbind coordonatorilor le-am adresat prea multe întrebări. Vă mulțumim pentru că v-ați făcut timp uh, în această împrejurare mm, dificilă, în mijlocul unei, uh, unei ședințe ECOFIN. Viitoarea noastră uh, întâlnire va fi pe 3 septembrie la ora 3 după amiaza. Mulțumesc!